Liebe, liebe Kollegen, ich... Stimați colegi, vă spun bun venit la ședința noastră de astăzi. O ședință pentru care am distribuit ordinea de zi și dacă nu aveți uh, dorințe separate, vă propun să parcurgem ordinea de zi, să o considerăm adoptată. Nu am comunicări speciale de făcut la punctul 2 în calitate de președinte. Aș vrea doar să vă spun, pentru cei care nu știu încă acest lucru, că o delegație mică se deplasează astă seară spre Marea Britanie, spre Londra. Vom avea întâlniri inclusiv cu membrii ai Parlamentului Britanic, dar și cu reprezentanții ai Ministerului Finanțelor și cu Banca Națională a Angliei. Cu asta ajungem la punctul principal al întâlnirii de astăzi. Ședința este dedicată unui schimb de opinii cu reprezentanți ai Parlamentului Franței și am mare plăcerea și onoarea să uh, pot saluta în stânga mea din punctul dumneavoastră de vedere pe domnul Henri Emanueli, care este președinte și acum voi citi în engleză. Uh, este un titlu care nu e ușor de tradus, sper ca interpreții să reușească să o facă, este președintele unui comitet de anchetă a mecanismelor și instrumentelor speculative și impactul funcționărilor asupra economiilor. Este o comisie de anchetă a adunării naționale a Franței. Iar lângă domnia sa, în stânga mea, din punctul dumneavoastră de vedere în dreapta este domnul Jean-François Mansel, care este raportorul acestei comisii. Câteva trimiteri la cariera sa. Deci, domnul Emanueli a studiat științe financiare la Paris, a activat în lumea financiară inclusiv în uh, compania Rothschild până în 1978, nu este un lucru de la sine înțeles. Iar după aceea a fost deputat din partea Partidului Socialist în Marea Adunare Națională a Franței, a fost reales în repetate rânduri după aceea și între timp a fost și secretar de stat, a fost și primul secretar al Partidului Socialist, iar acum îndeplinește funcția de președinte la acestei comisii speciale. Vecinul său, domnul Jean-François Mansel, a studiat științe juridice, după aceea științe politice, are o pregătire universitară la uh, Școala de Studii Naționale de Administrație, ENA, uh, a lucrat la Ministerul pentru Infrastructură și Planificare până în 1977, după aceea a devenit membru al Parlamentului, a fost reales și domnia sa în repetate rânduri, întâi din partea repere, după aceea din partea UMP. Între 84 și 86 a fost și membru al Parlamentului European, a fost și prim secretar al RPR în perioada 95-97. După cum știți, în ă, ă, cadrul ă, proiectelor comisiei noastre dorim să stabilim contacte și cu parlamentele naționale. Am fost la Londra, la Madrid, ne vom deplasa și la Atena și astăzi am avut discuții concrete cu reprezentanții ai Bundestagului și cred că în prima jumătate a lunii februarie poate că vom Uh, avea și o vizită uh, la bun, a unor membri ai Bundestagului în comisia noastră. Am formulat șapte întrebări pe care le-am adresat celor 27 de parlamente naționale pentru uh, a avea răspunsuri care ne interesau și Deja am primit uh, 10 sau chiar 12 răspunsuri din partea parlamentelor naționale și uh, răspunsurile sunt foarte minuțioase la întrebările noastre, deci uh, cred că vom putea trage concluzii importante pentru raportul nostru final. V-aș propune acum să procedăm în felul următor. Întâi i-aș da cuvântul domnului Emanueli și uh, după aceea uh, raportorului iar cei doi oaspeți să ne ofere o imagine de ansamblu asupra activității domnilor lor, să ne spună care sunt concluziile și după aceea poate să avem timp și să discutăm despre cele șapte întrebări pe care noi le-am distribuit Parlamentelor Naționale și despre posibilele concluzii. Deci va fi un joc de întrebări și răspunsuri iar în final sperăm cu ajutorul lui Pervanș să tragem concluziile. Domnilor, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ne-ați primit alături de dumneavoastră la lucrările acestei comisii. Vă sugerez să avem prezentări relativ scurte, pentru că cu siguranță vom primi întrebări interesante și atunci vrem să avem posibilitatea să răspundem acestor întrebări. Am creat această comisie de anchetă parlamentară care reprezintă o modalitate a Parlamentului nostru, astfel încât să parlamentarii să poată studia aprofundat uh, diferite subiecte de interes. Această comisie de anchetă ne permite să convocăm auditori și să Uh, îi rugăm să facă declarații sub jurământ. Nu este vorba de aceleași modalități de lucru ca în parlamentele anglosaxone. La noi uh, este vorba mai degrabă de aprofundarea unor probleme de interes. Am pornit de la ideea speculației financiare pentru că um, uh, aceste lucruri se întâmplau tocmai când începea criza din Grecia și când acesta a devenit un subiect de actualitate. Și am vrut să știu știm dacă mișcările de speculație sau activitățile instituțiilor financiare au accelerat această criză, dacă acestea au jucat sau nu un rol în această criză. Și uh, în cele din urmă am trecut la considerente mai generale și mai globale cu privire la criza însăși, cu privire la cauzele sale. Am auzit foarte multe lucruri uh, din partea um, academicienilor, dar și din partea practicienilor din companii, precum și din partea specialiștilor uh, din piață. Am obținut opinia acestora, după care am studiat mecanismele în vigoare în momentul de față pentru reglementarea și de altfel și pentru nereglementarea acestor piețe financiare. Cred că a fost un demers foarte interesant. Am avut aproximativ 40 uh, de audieri uh, cu 38 de persoane din medii foarte diferite, inclusiv persoane din alte țări. Am invitat um, persoane din uh, alte țări, evident, și am uh, ajuns la câteva concluzii. Am să fac un scurt rezumat și am să ajung deja la concluzii pentru că suntem aici pentru a răspunde unor întrebări. Poate că domnul Mansel uh, va avea o intervenție puțin mai detaliată. Dar ideea este că am ajuns la câteva concluzii. Am fost foarte perturbați, foarte uimiți să descoperim realitatea uh, acestei uh, crize și uh, sumele financiare implicate. Am descoperit practic, pentru că acestea nu țineau de realitate. Din 2004, lichiditățile mondiale au crescut uh, cu 15% pe an, în timp ce media creșterii la nivel mondial a fost de 4% pe an. Și dintr-o dată am ajuns la crearea unei bule financiare uriașe, între 600 de mii de miliarde de dolari și 700 de miliarde de, mii de miliarde de dolari. Acesta este volumul uh, OTC-urilor, instrumentelor OTC aflate în circulație populație. Am fost uh, uimiți să aflăm aceste lucruri, pentru că um, fiind confruntați cu această situație financiară, ne-am întrebat care este capacitatea um, uh, politicienilor sau factorilor politici de a reglementa toate aceste aspecte. Am fost uimiți să observăm că majoritatea tranzacțiilor financiare se derulau în cea mai mare obscuritate adică majoritatea tranzacțiilor uh, pe um, cu titluri financiare se realizează pe platforme care nu fac obiectul raportării. Nu știm cine vinde, nu știm cine cumpără. Sunt tranzacții private, într-un fel, de unde dificultatea enormă de a ști exact ceea ce se întâmplă și dificultatea de a lua măsuri pentru a evita producerea unor derapaje. Spuneam că am fost uh, uimiți de amploarea fenomenelor care există. Totuși, am tras uh, concluzia implicită că, uh, spre deosebire de ce, contrar a ceea ce credem, nu am ieșit încă din criză. Sunt foarte multe lucruri care, care rămân în suspans, pentru că această masă financiară uriașă provoacă niște bule financiare. Uh, în primul rând, uh, efectul a fost asupra întreprinderilor, asupra noilor uh, tehnologii, asupra activelor întreprinderilor și asupra sectorului uh, imobiliar. Deci sunt încă multe lucruri nelămurite și atunci ne întrebăm care va fi următoarea bulă speculativă. Este evident că această masă financiară enormă nu își găsește neapărat o aplicare în economia reală. Și de aceea Trebuie să se creeze unele piețe pentru ca amploarea și randamentul acestor sume să fie asigurată. În plus, am analizat uh, în amănunt și ceea ce s-a întâmplat la nivel european, pentru că um, în, acest, în această privință nu trebuie să gândim numai la nivel național, trebuie să gândim la scară europeană, trebuie să gândim și din perspectiva euro. Am constatat și cred că și autoritățile europene au constatat același lucru, și anume că ultima directivă instituită a derapat foarte mult. A dus la crearea unei multitudini de platforme alternative sau dark pools, cum le numim noi. Și trebuie să vă spun că astăzi acolo se produc majoritatea operațiunilor, deși inițial era vorba despre niște blocuri de acțiune care aveau ca scop evitarea um, problemelor bursiere. Deci fiecare uh, bancă din Europa avea propria sa, propria sa structură de acest gen. Asta ne-au spus bancherii când i-am audiat și în timpul audierilor am observat uh, o serie de neconcordanțe între ceea ce ne spuneau uh, unii dintre actorii mm, audiați în funcție de locul în care se aflau. Și am să vă dau exemplul uh, tradingului de înaltă frecvență. Noi de altfel am propus ca acesta să fie eliminat. Au venit reprezentanți de la Euronext care ne-au spus că uh, nu este ceva important, iar alții ne-au spus v-au mințit pentru că reprezintă aproape 50% din cifra lor de afaceri. Deci a fost interesant să avem o astfel de analiză încrucișată, pentru că am depis existat uh, unele probleme. Astfel am ajuns la o serie de propuneri, cam 20 de propuneri, de fapt 34 de propuneri, și am să-i dau cuvântul uh, domnului Mansel. Eu v-am spus că voi avea o intervenție succintă. Deja m-am lungit prea mult. Deci îi dau cuvântul colegului meu pentru a prezenta aceste propuneri și după aceea suntem la dispoziția dumneavoastră. Monsieur le Président, chers collègues, merci beaucoup de nous avoir Mulțumesc foarte mult uh, pentru că ne-ați invitat aici, pentru că ne primiți în comisia dumneavoastră. Vă sunt recunoscător mai ales pentru că, datorită dumneavoastră, mi-amintesc de cei doi ani de bucurie, de fericire pe care i-am avut la Parlamentul European între 1984 și 1986. Aproape că am regretat că m-am întors în Parlamentul francez. Și sunt foarte bucuros că dumneavoastră puteți în continuare să beneficiați de acest statut de, de deputat european. Îmi amintesc și eu cu mare plăcere de această perioadă. Dar să revenim acum la subiectul care ne preocupă în mod deosebit, după cum a spus și domnul Emanueli înainte. Această comisie de anchetă a fost creată după o propunere de rezoluție care a fost depusă de către Partidul Socialist la adunarea națională, la Asamblea Națională, în cadrul unui nou regulament. Președintele a fost unul dintre membrii uh, grupului care depusese la această rezoluție și raportorul era un reprezentant al opoziției, adică de fapt exact uh, majoritatea de atunci, deci din partidul meu. Am lucrat împreună în condiții foarte bune, uh, așa de bune încât uh, toate grupurile care erau reprezentate în această comisie de anchetă de 30 de membri s-au regăsit la uh, finalul acestor lucrări pentru a putea adopta raportul pe care dumneavoastră îl aveți acum uh, la dispoziție, care conține propunerile noastre. Nu am fost în niciun caz indiferenți față de Parlamentul European în cadrul lucrărilor noastre. Domnul Ori uh, Emanueli vorbea de audierile pe care le-am avut, de personalitățile care ne-au vizitat. Ba chiar uh, pot să vă spun că au, ne-au vizitat și doi parlamentari din uh, comisia dumneavoastră, doamna Pervanș Beres, care este chiar în fața aici, și domnul Jean-Paul Gozes, care a venit împreună pentru a participa la realizările Comisiei de Anchetă. Și am uh, lucrat și împreună cu Comisarul European, uh, cu domnul Barnier. În orice caz, uh, am încercat să fim cât se poate de aproape de reflexiile și acțiunile care se poartă la nivel european. Aș putea să menționez și eu anumite lucruri pe care le-a spus colegul meu Emanueli, dar Aș vrea să vă atrag atenția asupra câtorva propuneri. Noi am făcut 34 de propuneri pe care nu vreau să vi le enumer acum, enumer acum, nu are niciun sens, însă vreau să comentez câteva dintre ele care ar putea eventual să facă subiectul uh, unei uh, discuții între noi și eventual să putem uh, vedea cum putem evolua de la acestea mai departe. Și ne uitând de preocupările europene, putem să ne uităm la acest document uh, și vreau să vă atrag atenția asupra propunerii numărul 4, care vorbește despre Uniunea Europeană și despre zona euro. Știu că acest subiect este adesea supus unor dezbateri mai ample, dar având în vedere că instanțele multilaterale europene au definit politici care sunt aprobate de către statele membre, și în legătură cu fondurile structurale, putem să ne uităm și la consecințele asupra unor domenii financiare uh, din Uniunea Europeană. Propunerea numărul 5 mi s-a părut uh, destul de importantă, dar dificil de pus în aplicare, pentru că nu este vorba numai de o atenție față de riscul sistemic pe care îl reprezintă Uniunea Europeană și riscul pe care îl putem întâlni în cadrul acțiunilor la nivelul Uniunii Europene, dar trebuie să știm și că trebuie să lucrăm uh, de comun acord cu Statele Unite. Este destul de clar, dacă ne uităm la originea crizei în care ne aflăm acum, că turnurile de control pe care încercăm să le instaurăm în momentul de față trebuie să fie într-un schimb permanent de informații cu uh, Statele Unite. Și dacă avem un turn de control la nivel european și unul la nivel uh, american, n-ar trebui ca aceste turnuri să rămână izolate și să nu comunice între ele. Dacă dorim să anticipăm o viitoare criză pe viitor, trebuie să existe o capacitate mondială, să spunem, de reacție și aceasta este, de fapt, și una dintre obiectivele, unul dintre obiectivele G20, și anume dorința de a se informa reciproc, de a anticipa riscurile eventuale uh, de repetare ale unei crize. Un alt punct important, care cred eu se referă de fapt la una din preocupările importante ale deputaților în Parlamentul European, vorbește despre transparența pe piață. În chestionarul uh, la care v-ați referit, domnule președinte, care însă nu a fost uh, supus comisiei noastre de anchetă, care de fapt și-a terminat activitatea în decembrie 2010, văd o întrebare cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare. Președintele Republicii Franceze a, și-a arătat interesul pentru această taxă în momentul în care a trimis uh, felicitările sale uh, ambasadorilor uh, în post, aflați în post la Paris luni dimineața. E adevărat că această taxă este o soluție, dar după cum spunea domnul Emanueli, trebuie să ne uităm că avem un serie mare de tranzacții financiare. Peste 50% din tranzacțiile financiare mondiale, de fapt, nu sunt supuse niciunei reglementări pentru că nu sunt cunoscute. Atunci, întrebarea este dacă îi vom impune pe cei, impozita pe cei care sunt cunoscuți, deci cei care joacă după regulile jocului și cei care rămân pe lângă vor scăpa de această taxă. Avem deci o problemă în primul rând cu transparența financiară și deci este nevoie să supunem la controlul autorităților de reglementare pe toți operatorii financiari și toate tranzacțiile. Este într-adevăr un punct esențial și este evident că trebuie să facem mai multe progrese în acest domeniu. Am măsurat uh, posibilele consecințe negative ale unei bune intenții care a reieșit din directiva pe tema instrumentelor financiare. Se pare că această directivă a creat și o serie de inconveniente în ceea ce privește transparența. Iată de ce facem trei propuneri, 6, 7 și 8, pe aceste teme, le găsiți în documentul dumneavoastră, care ni se pare extrem de importante. Mi-ar părea, mi părea bine să știu care este părerea dumneavoastră despre evoluția acestei directive, despre risc, reformularea directivei, care ar putea eventual să fie finalizată înainte de vara anului 2011. Și acum, pentru a încheia cât mai repede, vreau să mai fac două observații. Una se referă la un subiect foarte important pentru Franța. E vorba de reglementarea prețurilor de, pe pietele de materii prime, mai ales mă refer aici la prețurile pe materii agricole. Propunerea nouă se referă la aceasta. E vorba de o agenție europeană pentru reglementarea piețelor agricole. Știm că suntem în întârziere în acest domeniu față de Statele Unite și că am putea eventual să avansăm mai eficient, mai repede. Și aceasta deschide și o altă întrebare care ne-a preocupat în mod deosebit. E vorba de încadrarea fondurilor alternative. În momentul de față încercăm să creăm un pașaport european pentru a putea uh, acredita fonduri europene, însă frica pe care ne-am exprimat-o și în cadrul uh, comisiei noastre de anchetă este că acest pașaport european va fi un pașaport național care va fi însă autorizat la nivel european și care riscă de fapt să nu ofere toate garanțiile necesare pentru ca aceste fonduri alternative să corespundă în general voinței europene. Iată deci câteva aspecte importante și în același timp o trecere în revistă a tuturor măsurilor pe care le prevedem pentru ca criza pe viitor să poată fi evitată, să nu mai ia amploarea pe care a luat-o criza actuală. Știm că trebuie să fim realiști și că întotdeauna pericolele pot apărea în altă parte, dar trebuie să avem tot timpul o privire aruncată și asupra altor piețe, asupra piețelor de, dincolo de Atlantic, pentru că întotdeauna va trebui să anticipăm problemele care apar și pe acest front. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, pentru această expunere foarte clară din partea ambilor vorbitori și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru rezultatele comisiei de anchetă pe care ni le-ați trimis. Am văzut ce document gros este pe care l-ați produs și mulțumesc foarte mult și pentru faptul că multe din uh, propunerile dumneavoastră au fost explicitate aici în comisie. Aș propune să procedăm în felul următor, să încercăm să adunăm reacții pe baza acest, celor spuse de dumneavoastră până acum, să adunăm întrebări din sală, dacă există, și apoi abia să mai uh, facem un rezumat al rezultatelor noastre um, din, în urma raportului final și să vedem ce am formulat noi ca idei. Eu zic că cel mai bine ar fi să încep acum cu raportoarea, cu doamna Bereț. Pervon, și ai cuvântul. Euh, euh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru că doriți să discutăm despre aceste activități care ne preocupă și pe noi. există o perspectivă destul de ciudată față de cea pe care am ales-o noi în raportul nostru. Noi am discutat foarte mult de speculă și despre speculații, ați scris și dumneavoastră în acest uh, raport, însă am am fost foarte atentă la ceea ce a spus dumneavoastră la, uh, cu privire la directiva MIFID. Nu cred că mai ține de noi atunci când discutăm despre aspectele legislative, mai ales când vorbim despre piețele titlurilor. Nu există în momentul de față o reglementare post-piață, pentru că și acest domeniu este o sursă de venit considerabilă pentru unii speculanți. Ați menționat problema taxelor pe tranzacțiile financiare. Știți, la Parlamentul European am votat aplicarea taxei pe tranzacțiile financiare, eventual, fără să așteptăm ca aceasta să fie introdusă mai întâi la nivel internațional. Având în vedere diferiți interlocutori cu care am stat de vorbă, vedem că există obstacole diferite. Dumneavoastră ați menționat problema că tranzacțiile nu sunt toate transparente și că există acele dark pools, acele găuri negre. se poate să fie așa, într-adevăr, dar uh, interesul, avantajul pe care l-ar aduce cu ținut taxe pe tranzacțiile financiare este că ar obliga legislatorul să modifice exact situația unei tranzacții uh, la negru, opace. Și astfel să se reducă riscurile care provin din acumularea mai multor uh, astfel de taxe, de tranzacții la negru. Uh, Există riscuri sistemice care sunt, într-adevăr, nu sunt de neglijat și dacă ne uităm și la concluziile G20, am trebuit să găsim o concordanță cu acesta pentru ca să nu mai există niciun operator de produse sau de pieț, pe piețe care să nu fie contabilizat transparent. În legătură cu ce ați uh, spus dumneavoastră despre propunerea 18, vorbiți despre băncile centrale, dar cred că această propunere se poate aplica și la alte entități, nu numai la băncile centrale. E vorba de rolul pe care îl au agențiile de rating și a notării acestor, de către acestea și la concluziile, consecințele acestor notări. Pe de o parte, există o dublă dificultate. Pe de o parte, agențiile de rating au o poziție anume față de uh, diferiții actori, de exemplu, în legătură cu reglementarea Basel, vedem că aceștia au un rol foarte important. De fapt, comitetul de la Basel a renunțat într-o oarecare măsură, de fapt a integrat ideea că operatorii de pe piață ar trebui să renunțe la capacitatea lor de evaluare și să țină cont doar de valorile făcute de către agențiile de rating. Asta este ce s-a cerut în prima directivă, în Basel II, deci prima directivă CRD, în care se vorbea despre finanțarea IMM-urilor, unde se spunea de asemenea că băncile trebuie să publice ratingul, ceea ce uh, le apăra de orice formă de contraexpertiză. Pe de o parte, deci, avem felul în care comitetul de la Basel, deci reglementatorul de până acum, dă putere agențiilor de rating și pe altă parte avem felul în care actorii de pe piață folosesc aceste ratinguri. Este un subiect destul de important, zic eu, pe care trebuie să nu-l uităm, pentru că raportorul pe acest subiect și președintele unui for important uh, în care președintele forului care se ocupă de așa ceva, deci eu însă cred că trebuie să țin cont și trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Pe de o parte însă, responsabilitatea agențiilor de rating este un punct uh, foarte important. Și în final, constat cu mult interes că ați făcut o propunere interesantă, numărul 26, în care se vorbește despre Comisia de la Basel, Comitetul de la Basel și uh, posibilitatea acestuia de a semna acorduri internaționale pentru ca să fim pe picior de egalitate cu colegii noștri americani. Cred că dacă Asamblea Națională și Parlamentul francez în general ar putea să susțină puternic această propunere, ar fi foarte bine. Nu mai doresc să fac alte comentarii. Aveam o întrebare, de fapt, doar. Vreau să știu ce părere aveți despre propunerea noastră cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare. Ați răspuns, de fapt, în parte la această întrebare. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, vroiam doar să atrag atenția asupra unei alte dimensiuni a raportului nostru, care depășește oarecum uh, câmpul de competență al Comisiei noastre de anchetă pe tema speculațiilor, dar care totuși este relevantă pentru schimbul nostru de informații și de opinii. E vorba de G20 și de felul în care Franța a început, se pregătește să mm, gestioneze președinția acestei, acestui for. În primul rând, vreau să fac o primă observație. Problema paradisurilor fiscale a fost discutată, într-adevăr, foarte mult o anumită perioadă de timp. Avem senzația că acum s-au mai calmat spiritele. Dacă chiar vrem să acționăm asupra speculei, nu cred că putem să ignorăm problema paradisurilor fiscale. Deci, cum vedeți dumneavoastră președinția G20 oportunitatea pe care o aduce cu sine de a face progrese în acest domeniu? În al doilea rând, e vorba de un angajament pe care l-am uh, luat la reuniunea de la Pittsburgh, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte care dintre ele, dar știu că fiecare produs, fiecare instrument de pe piață trebuia să fie supus unei reglementări. Avem senzația și în acest domeniu că în ceea ce privește dark pools-urile, tranzacțiile pe care le-am permis în paralel aduc cu sine o mare dificultate. Știți că piața derivatelor a putut să explodeze exact din acest motiv. Spuneam în fața dumneavoastră că speculația este un lucru divers, nu există o definiție concretă și poate că de aceea nu știm exact ce face aceasta. De fapt, e un operator care acționează asupra unui instrument care este în curs. Dar în această situație de dezechilibru a finanțelor publice în general, la un moment dat, o logică a pieței a dus, de exemplu, la devalorizarea monedei uh, elene. Și atunci anumiți operatori au folosit, au profitat acest moment, de acest moment și au folosit situația la maxim pentru a face speculă din această perspectivă, cred că angajamentele G20 trebuie să fie amintite. Și a treilea aspect este chestiunea uh, căi unice pentru europeni. În raportul nostru, aceasta este foarte explicită. Noi credem că Uniunea Europeană sau zona euro trebuie să se explici, să vorbească cu o singură voce, cu o singură... Um, despre aceasta este, la este vorba, deci, de vocea unică, mă scuzați. Iar uh, ar trebui ca Uniunea Europeană să nu se plângă doar de ceea ce se întâmplă în lume, ci ar trebui să fie un actor puternic, indiferent care este situația monedei euro. Indiferent deci, de aceasta, trebuie să avem o voce unică în Europa și să nu mai fim uh, criticați pentru că vorbim toți fiecare altceva. Îmi pare rău că am uh, luat atâta timp, dar am încercat să abordez mai multe probleme și să evoc și alte aspecte. Noi mulțumesc! Je, je à Sur, sur la unique, moi, je, je, je... În legătură cu acest glas unic este o problemă fundamentală a construcției europene. Să ne exprimăm într-un singur glas uh, fără federalism. Nu este o chestiune financiară, este o chestiune care ține de uh, democrație și în același timp de voința politică. Sperăm să uh, funcționeze lucrurile pe principii democratice. Deci, repet, nu este o chestiune financiară, este o chestiune politică. Se știe de asemenea că moneda unică este mai puternică atunci când este și susținută politic, dar noi într-un fel suntem tributari moștenirii istorice. În orice caz, în ce mă privește, vreau să vă avertizez în legătură cu această dorință de a vorbi într-un glas dacă nu ne bazăm pe mecanisme democratice, pentru că uneori există discordanțe și nu vrem să producem o criză politică. Deci, uh, tehnocrații, fără să se bazeze pe structuri democratice, uh, pot să greșească. Dar nu vreau să angajez din acest punct de vedere, să îi angajez nici pe colegii mei în această opinie, nici comisia. Ne putem întreba câteodată de ce opinia publică din Franța sau din Germania sau din altă parte uh, se detașează câteodată de autoritatea europeană. Pentru că Europa are astăzi o problemă fundamentală. Ehm, trebuie să fie o structură democratică care să se impună. Și de fapt, trebuie să fie reprezentați cetățenii prin politica europeană. Da, acestea au fi niște observații personale. În partidul meu am uh, promovat federalismul european și mi s-a spus e prea devreme. E în momentul în care s-a supus la vot Constituția Europeană, am votat împotrivă, pentru că <laughs> eu eram un susținător al federalismului. La un moment dat mi s-a spus, e prea târziu. Deci, de aceea am anumite sensibilități în legătură cu acest subiect. Iar în legătură cu celelalte considerații, impozitul pe tranzacțiile financiare, această taxă despre care se tot vorbește, sunt pentru. Dar bineînțeles că lucrurile trebuie să fie bine reglementate, pentru că doar cei care uh, fac reporteri corecte vor plăti taxe și ceilalți nu, atunci cred că nu vom uh, reuși să ne atingem obiectivul. Nu este sigur cum vor evolua lucrurile. Da, și dacă toate eh, țările vor susține această formulă. Nu se poate ca unii să plătească, alții să nu plătească și până la urmă toți să uh, beneficieze. Deci, în legătură cu aceste taxe pe tranzacțiile financiare, este important să explicăm lucrurile foarte bine. Sigur, din punct de vedere politic, aș putea spune, da, sunt favorabil acestei taxe, dar să vedem la ce ne așteptăm de fapt. La impozitare care să financeze într-un fel cooperarea internațională sau ce vom face cu această taxă? Uh, în adunarea națională am fost raportor special pe uh, probleme de uh, creditare și în același timp surse de finanțare pentru țările în curs de dezvoltare, pentru țările din Africa. Dar nu știu dacă prin introducerea unei asemenea taxe lucrurile vor putea fi bine reglementate sau nu. Nu doar impozitarea, ci și uh, codul uh, impozitării unele lucruri din acest punct de vedere cred că devin prea uh, complicate și nu știu dacă până la urmă o asemenea taxă nu va stimula frauda fiscală. Deci, din punctul meu de vedere, nu sunt foarte sigur că această taxă pe tranzacțiile financiare va pune capăt uh, speculei uh, financiare pe plan internațional, fondurilor speculative. Pentru că în 2000 1 uh, uh, s-a introdus taxa Tobin, Canada a fost favorabilă și Franța, dar la uh, nivel 0. Da. Deci s-a votat simbolic, practic. Dar Uh, și vrea să ne explice cineva uh, care sunt așteptările noastre clare în legătură cu introducerea unei asemenea taxe. Pentru că trebuie să obținem, și acesta este obligatoriu, o raportare, o transparență. Deci, primul pas este să cunoaștem nivelul tranzacțiilor. Iar în ce privește paradisurile fiscale, există uh, Uh, puncte de vedere între diversele grupuri politice din Franța. S-a vorbit mult despre paradisurile fiscale. Eu nu știu dacă este a fost un moment în care poate că am putut să facem ceva, dar mi-e teamă că în uh, clipa de față Uh, momentul este ratat, că este prea târziu, lucrurile uh, au progresat. Dacă ne uh, Există țări care s-au angajat să furnizeze informații despre acea listă gri, cel puțin, a deponenților Elveția, de pildă. Bun, depinde și cum vezi frauda fiscală. Este ea sau nu este un delict? În clipa de față, la noi nu este considerată un delict. Deci, de multe ori nu suntem ascultați când vorbim despre asta. Există și state europene care au practici tipice pentru un paradis fiscal nu uh, voi cita pe nimeni. Dar iarăși trebuie să ne întrebăm ce ne propunem. Bun. Să nu vorbim despre Nevada, nu voi spune care sunt statele europene, cum se numesc ele. Maternel. Et donc voilà, deci, trebuie să tratăm lucrurile uh, într-o uh, manieră uh, care să se bazeze pe o convergență fiscală. De aceea am o atitudine de precauție față de acest aspect. Există unor practici convergente, chiar dacă nu sunt identice, dar în materie de fiscalitate, de impozite, există diferențe extraordinare, dar acest subiect cu siguranță dumneavoastră vă este foarte bine cunoscut. Euh, foarte pe scurt, Aș dori să mă refer la taxarea tranzacțiilor financiare. Împărtășesc um, punctul de vedere al lui Henri Emanueli. Am discutat foarte mult în cadrul activității Comisiei de Anchetă. Aceasta nu ar avea foarte multe consecințe în ceea ce privește combaterea speculației în sensul strict, pentru că până la, una, până la urmă speculanții vor include în uh, prețul tranzacțiilor costul taxelor pe care vor trebui să le plătească. Pe de altă parte, 7 va trebui să ne punem probleme legate de uh, veniturile fiscale sau poate că ar trebui să găsim o soluție care să corespundă obiectivelor pe care dorim să le atingem. În ceea ce privește paradisurile fiscale, eu sunt puțin mai optimist decât Henri pe această temă. Cred că de la, G20, de la summitul G20 anterior și cam din 2008 încoace am făcut progrese. Uh, Eh, sigur, nu eh, în ritmul în care ne-am fi dorit, dar s-au făcut unele progrese. În raportul nostru, la propunerea 3, cred, eh, facem referire pe larg la această temă și spunem că este indispensabil ca G20 să facă un bilanț cu privire la politica dusă împotriva paradiselor fiscale, astfel încât să urmărim situația pas cu pas și pentru a putea uh, face o dare de seamă cu privire la progrese. Sigur că există temeri uh, considerabile legate de aceste paradisuri fiscale. Acestea sunt adăpostesc uh, speculanții. Dar uh, Henri Emanueli uh, spunea că am pierdut trenul, dar nu cred că lucrurile stau așa. Cred că putem să continuăm să ne zbatem în continuare. În ceea ce privește agențiile de rating, există trei propuneri stricte în ceea ce privește aceste agenții, după cum ați văzut și dumneavoastră. Nu înseamnă să spunem că vom uh, sparge termometrul pentru că nu ne arată temperatura cum trebuie. De altfel, uh, un profesor de economie pe care l-am audiat ne-a spus că speculația nu pică din cer, ci se declanșează în ziua în care circumstanțele economice provoacă declanșarea speculației. Toate exemplele la care ne gândim arată că specula se naște dintr-o situație economică care o provoacă direct. Pe de altă parte, am spus că agențiile de rating, care joacă un rol major astăzi pe piețele financiare și pe datoriile suverane, trebuie să fie, fără îndoială, Uh, rugate să respecte un cod de deontologie mai sever decât în momentul de față. Pe de altă parte, ne așteptăm ca aceste agenții de rating să trateze statele suverane uh, făcând o distincție în ceea ce privește operatorii privați. Și cred că aceasta reiese și din recomandările noastre considerăm că nu putem să amestecăm uh, într-un mod banal un uh, stat și un uh, anumit operator privat în ceea ce privește tranzacțiile financiare. Iată câteva observații rapide pe care am dorit să le fac ca urmare a intervenției lui Pervanș Beres, căreia doresc să-i mulțumesc încă o dată pentru că ne-a informat considerabil în cadrul acestei comisii de anchetă. Mulțumesc foarte mult. Voi uh, invita acum alți doi colegi să intervină. Thomas Mann și Ole Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Cei doi oaspeți ne-au prezentat lucrurile în limba lor maternă și ne-au dat și o listă cu propunerile pe care le-au făcut tot în limba franceză. Înțeleg cât de cât franceza. Pervanș poate să confirme acest lucru. Chiar dacă nu înțeleg textul în nuanță, câteva puncte mi se par importante. În ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, aveți dreptate, sunt practic mai multe perechi de pantofi atunci când e vorba să încerci să găsești o definiție esențială. Dar Sarkozy, cel puțin, a susținut această idee. Întrebarea este ce facem dacă americanii nu vor fi de acord cu introducerea unei asemenea taxe? Noi, europenii, totuși să o introducem? Altă chestiune. În comisia noastră de criză au fost propuneri uh, de introducere, de înființare a unor agenții europene de rating. Importantă este o certificare, o autorizare pentru spațiul european. În al treilea rând, ați spus că și moneda unică trebuie să aibă o susținere politică. Este clar. Important este însă nu doar să formulezi un pact de stabilitate, ci și să îl respecti după aceea. Oare partea franceză este de acord să ducă la îndeplinire acest pact de stabilitate? Pentru că, de fapt, în trecut, lucrurile din acest punct de vedere nu au fost foarte convingătoare. Va, ar fi suficient să avem oare un guvern economic european sau doar să se exercite o coordonare? Și ultima întrebare. De multe ori Sarkozy și Angela Merkel s-au întâlnit, acum s-au întâlnit din nou la Davos și au încercat într-un fel să elaboreze o linie comună. Oare dumneavoastră considerați că este doar un fel de bisericuță a celor doi sau este o chestiune care de fapt ține de necesitatea de coordonare? Și mai citesc cartea lui Jerome Cavie, cel care este vinovat într-un fel de Kerviel este cel care vorbește despre criza unei bănci în Franța. Uh, el spune că, de fapt, uh, șefii lui uh, nu l-au controlat, că ești motivat, de fapt, să încerci să câștigi cât mai mulți bani. Vă întreb, se întâmplă ceva în Franța la băncile importante? Există un control acum astfel încât să nu se mai acționeze uh, la fel de uh, generos și fraudulos? Există o nouă calitate care se impune? Președintele, au fost atât de multe întrebări încât v-aș ruga să răspundeți. Il beaucoup de questions. Euh, au fost într-adevăr foarte multe întrebări. Eu sunt în opoziție în Franța și în viața mea politică am avut poziții destul de dure împotriva comunității bancare, care de altfel este comunitatea mea profesională de origine. Este o comunitate pe care o cunosc cel mai bine și poate de aceea am fost atât de dur. Dar cred că băncile franceze sunt fără îndoială printre cele mai controlate, dacă nu cele mai controlate din Europa, pentru că au um, o tradiție foarte mare. Din, 40, din 1945 coace, statul are o competență de a controla uh, băncile. Apoi um, delegă responsabilitățile unor alți actori, dar dintr-o deauna a existat o, un control puternic um, al, um, din partea unor comisii de la nivel de stat. Uh, deci nu este vorba de o disfuncțiune sistemică a sistemului bancar. Eu nu vreau să apăr băncile franceze pentru că în țara mea le critic aproape în fiecare săptămână și nu îmi voi schimba acum uh, poziția pentru că sunt la Bruxelles. Dar cred că în această criză care s-a întâmplat, băncile franceze uh, au fost, uh, nu au fost atât de mult afectate ca celelalte și, pe, și au rezistat tocmai pentru că sunt mult mai controlate decât altele. În ceea ce privește acordul Merkel-Sarkozy, nu cred că este o chestiune de concordanță politică. Am impresia că domnul Mitterrand și domnul Kohl se înțelegeau mai bine decât se înțeleg domnul Sarkozy cu doamna Merkel. Uh, Dar sigur că am avut și alte situații înainte, Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing și așa mai departe. Bine, mai e și o chestiune de relații interpersonale și, sigur, o chestiune de conjunctură. Conjunctura este mult mai importantă decât personalitățile sau afinitățile între persoane. Dar, până la urmă, lucrurile trebuie să, să meargă. Știm că uneori uh, Germania și Franța agasează celelalte țări europene. Se tot vorbește întotdeauna despre acest cuplu franco-german. Este un rol de cuplu până la urmă. Viața în cuplu nu este întotdeauna ușoară. Dar atunci, dacă acesta este criteriul, atunci da, este un cuplu. Este la fel de dificil ca și în cuplurile din viața reală. Dar oricum, uh, de multă vreme discutăm acest uh, lucru de suveranitate economică. Dar revin acum la întrebarea dinainte. Trebuie să facem acest lucru și trebuie să se ajungă la un consens democratic. Nu trebuie să fie un organ uh, tehnocrat care să hotărască în locul autorităților publice sau uh, pe la spatele sau mai presus de acestea. Uh, Acum, uh, în ceea ce privește convergența de gestiune, când avem o monedă unică, cred că este ceva logic. Pentru că altfel înseamnă că nu știm uh, ce înseamnă monedă. În ceea ce privește pactul de stabilitate, eu întotdeauna am avut dubii, pentru că mereu am spus uh, într-o zi când vor exista probleme, nimeni nu va respecta acest pact. Exact asta s-a și întâmplat. Uh, Acum, uh, când vorbim despre guvernele democratice, de stânga sau de dreapta sau de orice culoare ar fi, uh, nu le văd spunând uh, o să fac să sufere poporul sau opinia publică pentru că prioritatea mea este să respect pactul. Nu cred că o să facă nimeni acest lucru. În democrație lucrurile nu se întâmplă așa. Poate că se întâmplă în regimurile uh, autoritare sau autocrate, însă în democrație lucrurile sunt foarte complicate. Când uh, stabilești niște reguli, acestea trebuie să fie stabilite astfel încât să poată fi respectate. Dacă spunem 60% uh, din uh, PIB datorie, de ce 60 și de ce nu 70? Nimeni nu știe nimic. De ce nu 50, de ce nu 80? Japonia este la 160, Libanul la 200 și ceva, cine mai știe. Japonia la 200 ei uh, suportă această situație pentru că datoria este subscrisă în țările respective. Ideea este că regulile nu trebuie să fie prea rigide, pentru că dacă sunt prea rigide, nu vor fi respectate. Și exact asta ni s-a întâmplat și nouă. Asta s-a întâmplat și Franței cu mult înaintea Germaniei, s-a întâmplat și Germaniei și se poate întâmpla oricui. Uh, ferească Domnul să se mai întâmple din nou o astfel de situație, dar se poate întâmpla. În Franța avem o dezbatere pentru că eu și domnul Mansel nu suntem întotdeauna de acord uh, pe toate chestiunile. Uh, să, de exemplu, să scriem totul în Constituție și să nu depășim acel cadru. Eu am spus nu, nu cred acest lucru pentru că nu va rezista având în vedere realitățile în realitatea nu se comandă cu 10 ani înainte. Deci trebuie să respectăm regulile constituționale, pentru că acesta este jocul democrației. Bun, dar când vorbim despre economie, lucrurile stau puțin altfel. Noi suntem pentru un guvern economic, suntem pentru factul de stabilitate, dar nu-mi fac iluzii în ceea ce mă privește. Dacă conjunctura va deveni foarte dificilă într-o bună zi, veți vedea ce se va întâmpla chiar uh, dacă un guvern uh, respectă pactul de stabilitate, acel guvern va pica la un moment dat și următorul guvern nu-l va respecta. Deci este o situație complicată. Ole Schmidt. Thank you very much and thank you for your uh, uh, intervention. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Vreau să vă spun că eu vin dintr-o țară mică în afara zonei euro și doresc într-adevăr ca țara mea să adere la zona euro. Dar trebuie să vă spun că ultimele remarci pe care le-ați făcut nu sunt deloc convingătoare, cel puțin pentru cetățenii de la mine din țară. Când am organizat un referendum, este exact asta este ceea ce ei au spus. Țările mari nu vor urma, nu va respecta pactul de stabilitate și de creștere și deci nu impuneți aceste criterii pentru că nu va ieși bine. Mă întreb dacă dumneavoastră în raportul pe care l-ați întocmit pentru că aveți experiență destulă în politică, ați știți exact ce s-a întâmplat în faza de pre-introducerea monedei euro. Dumneavoastră ați fost prezent atunci când totul a început și acum sunteți prezent când trebuie să fim martori la criză. Credeți că dumneavoastră și Franța aveți responsabilitate față de ceea ce se întâmplă acum în Europa? Nu e vorba numai de un eșec al piețelor, e vorba și de eșecul politicienilor și, poate, al politicilor lor. Acum doi ani, două săptămâni am fost la, în Portugalia și au uh, admi, cei cu care am vorbit uh, au admis că au făcut greșeli. Apoi am fost în Spania o zi mai târziu și ei au spus că nu, noi n-am făcut nicio greșeală. Greșelile s-au făcut în Kansas, în criza subprime sau altele. De ce vă întreb acest lucru? Nu încerc în niciun fel să jignesc sau să vă jignesc, dar dacă Europa trebuie să funcționeze pe termen lung, cu 27 de state membre care vor fi toate în zona euro, bănuiesc că acesta este obiectivul, atunci trebuie să învățăm să respectăm regulile. Dacă nu suntem gata să respectăm aceste reguli și considerăm că sunt absurde și redundante sau prea rigide, nu are niciun rost atunci să încercăm să impunem aceste reguli altora. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră despre această idee. Și altă întrebare este, am înțeles corect că ați spus că doriți să înlăturați tranzacțiile de înaltă frecvență, dar inițiativele pe care le-ați uh, lansat până acum nu au fost destul de convingătoare. Și altă problemă, în ceea ce privește Franța și Germania, știu că unii colegi vor să elimine vânzările în gol. Întrebarea este, credeți dacă acestea sunt, credeți că sunt utile pentru piață în general? Eu pot să vă spun și că sunt de formare liberal, ca să știți din ce unghi vă pun aceste întrebări. Mulțumesc. Sergio Coferati are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că este justificat să acordăm atenție așa cum se întâmplă de ceva vreme, finanțelor în general, dinamicii sale interne și regulilor pe care trebuie într-un fel să le implementăm pentru ca această piață să funcționeze mai bine. Însă, această atenție nu ar trebui să fie considerată o noutate și de asemenea, cred că ar fi o greșeală, după părerea mea, să lăsăm deoparte aspectele politice a unor teme pe care le discutăm aici. Și vreau să vă explic ce vreau să spun. Mai ales încerc să formulez câteva întrebări mai concrete. Când ne gândim la problemele care țin, de exemplu, de felul în care evoluează moneda unică în Europa, Așa cum uh, spuneți și dumneavoastră în propunerea numărul 4, se poate înțelege foarte bine, este foarte de înțeles că acest subiect trebuie să ne preocupe. Suntem și noi de acord cu acest aspect. Însă eu mă întreb dacă am putea să ne gândim la o apărare a monedei unice, dacă în același timp nu avem o întărire a Europei politice, un uh, progres adevărat în ceea ce privește convergența economică. Mă gândesc mai ales aici la politicile fiscale, pentru că acestea diferă, de fapt, sunt din ce ce mai divergente. Și nu... Acesta nu e tot. Am auzit ce ați mai spus. Intervenția lui Pervonș a fost relevantă în legătură cu tranzacțiile financiare. Este evident că acest subiect aduce cu sine multe riscuri de fraudă. Cu cât taxa este mai mare, cu atât tendința de a încerca să o eludezi este mai mare și va fi dificil deci să gestionăm în Europa această problemă. Vedem că avem aceleași probleme și la nivel național. Deci ceea ce putem gestiona la nivel național vom putea gestiona și la nivel european. Europa are nevoie de un buget mai autonom însă vă dați seama că politicile de dezvoltare se bazează de asemenea pe resursele pe care le avem disponibile și aceste sume sunt adesea o iluzie. Ați văzut ce s-a întâmplat cu strategia 2020. Dacă nu avem o autonomie a bugetului european atunci când întocmim bugetul fără și dacă nu avem resurse flexibile care practic să includă tot ceea ce se poate folosi din resturile bugetare, atunci nu vom ajunge niciodată la acțiuni concrete. Dacă o țară ia măsuri, nu este suficient. Europa trebuie să fie o primă dimensiune de acțiune. Ați vorbit de ou și de găină, această veche imagine pe care o cităm adesea. Cel mai grav ar fi însă să decidem să nu facem absolut nimic. Și mai avem altă problemă care ne preocupă. E vorba de accelerarea într-o dezbatere pe anumite subiecte, fără ca să avem vreo acțiune concretă. Vorbim de euroobligațiuni, de taxa pe tranzacțiile financiare. Ne gândim la o regrupare a datoriilor uh, de stat Acum câtva timp, acum câteva luni, chiar unii considerau că era, aceasta este o erezie și Parlamentul era și el printre aceia. E clar că se accelerează lucrurile și se înțelege că mm, lucrurile se schimbă. E nevoie de o supraveghere supranațională a sectorului bancar în general. Dar atunci când criza a început, am avut ocazia să punem întrebări diferiților uh, invitați la noi în comisie și toată lumea era de acord că trebuie să sporim supravegherea. Și când, când puneam însă um, întrebări concrete despre felul în care trebuie făcut acest lucru, nu aveam răspunsuri prea concrete. Deci foarte mulți sunt cei care au înțeles că e nevoie de o supraveghere la nivel european, e nevoie de noi subiecte, dar din păcate momentan nu se vede nicio acțiune concretă. În această perioadă de haos este clar că prima criză mai gravă care ar apărea din nou ar rupe la pământ pe toată lumea e foarte simplu acum să intervenim, dar dacă o țară mare ar intra în spirala crizei, probabil că nu am mai avea timp să acționăm, n-am mai avea timp nici măcar să lansăm acele planuri pe care le avem chiar în momentul de față. Și mă întreb de aceea de ce avem această dificultate, de ce suntem în continuare blocați în fața obstacolului și nu reușim să sărim ca un cal care s-a blocat și care mai degrabă se scutură de cavalerul său. Eu zic că trebuie să facem ceva, pentru că dacă nu, s-ar putea să trăim din nou o situație similară. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom răspunde la această întrebare, pentru că vom răspunde amândoi, pentru că poate pe unele subiecte suntem de acord, dar pe altele nu. Euh, Acum, referitor la această întrebare, dacă avem o responsabilitate și răspund domnului Schmidt cu privire la criza financiară, da, sigur, există politicieni care au o responsabilitate. Dar uh, este vorba de cei care ne-au explicat de ani de zile că trebuie să dereglementăm. Acei oameni politici au responsabilitatea. Eu mă simt mai puțin vinovat decât alții pentru că acesta nu a fost niciodată crezul meu. Asta ca să ne înțelegem bine. Când am dereglementat sistemul financiar, când uh, am scos uh, Stigl Act, uh, unii ne-au spus că cu cât uh, vor exista mai puține reguli, cu atât uh, piețele se vor echilibra mai bine. Acum, totuși, când desfințezi reguli, piața nu se, nu se echilibrează deloc sau, de fapt, nu se echilibrează decât cu costul unor crize grave, care costă mult nu pe actori, nu pe finanțiști, ci pe cetățeni. Vă răspund foarte direct și foarte deschis la întrebare. Nu am spus că nu trebuie să respectăm regulile stabilite, am spus că nu trebuie să stabilim niște reguli într-un sistem democratic despre care știm știm uh, că în caz de dificultate vor fi încălcate, pentru că altfel vom da impresia că stabilim niște reguli care nu sunt respectate. Deci, trebuie să stabilim reguli, dar acestea trebuie să fie suficient de flexibile, astfel încât în situații uh, excepționale guvernul uh, să poată depăși dificultățile. Cred că acest lucru este foarte important. Și o să închei cu taxarea tranzacțiilor financiare pentru că a fost menționat de domnul Conferati. Eu sunt pentru taxarea tranzacțiilor financiare. Și în Parlamentul meu uh, am votat în 2001 acest lucru, deci nu am cum să fiu împotrivă. Totuși, pe mine mă interesează acest lucru la nivel politic pentru că această taxă poate să fie o resursă pentru bugetul european sau federal sau pentru dezvoltarea economică, dar în sine nu cred că este o metodă de reglementare a piețelor financiare. Sunt pentru din alte motive, dar nu cred că aceasta este o rețetă miraculoasă pentru reglementarea piețelor financiare pentru că știți că există platforme offshore, dark pool uh, și paradisuri fiscale și peste 80% din uh, instrumentele derivate extrabursiere din lume sunt um, tratate în uh, acel context, în afara regulilor și în afara raportării și cred că această taxare nu reprezintă o soluție miraculoasă. Acum îi voi da cuvântul domnului Mansel. Poate nu are aceeași părere cu privire la toate subiectele. Acum, referitor la situația economiilor noastre. Și aici poate că am o opinie diferită față de Ari Emanueli. Eu cred că nu doar responsabilii politici au făcut greșeli. Toate popoarele noastre au făcut greșeli. Mulți dintre noi am trăit pe credit prea mult timp Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Chiar dacă un stat este bogat, nu poate să considere că uh, poate să cheltuiască mai mult decât câștigă la nesfârșit. În Franța avem deficit și avem datorie. Problema este să știm dacă datoria trebuie să fie 75-80%, 100%, 30% din PIB, nu contează. Putem să discutăm la nesfârșit pe această temă. În schimb, un lucru este sigur și anume că este nevoie să însănătoșim depășim finanțele publice ale unor țări din Uniunea Europeană, dar și din afara Uniunii Europene și mă gândesc în special la Statele Unite. Este clar că Statele Unite trăiesc în momentul de față într-o situație care nu ar fi suportabilă în Europa, să spunem lucrurilor pe nume. Apoi uh, fac o analiză de bun simț nu cred că este vorba exclusiv de aplicarea unui plan de stabilitate. Este doar o constatare și anume că pot exista deficituri și datorii utile pentru investiții pe termen lung, pentru crearea de uh, infrastructuri, uh, de mecanisme economice. Deci sunt niște facilități pe care nu putem să ni le permitem la nesfârșit în materie de deficit și datorie. În ceea ce privește Franța, eu cred că avem tot interesul să ne facem uh, curățenie cetățenie în propria ogradă și să uh, fim cât mai eficienți. În al doilea rând, aș dori să mă refer la acea problemă a uh, băncilor. Noi am fost fost uh, uimiți și în Comisia de Finanțe din Asamblea Național, cam acum 2 ani, dacă mi-amintesc bine, am audiat o serie de patroni de bănci cu privire la speculă, care sunt consecințele pentru bănci, cum se desfășoară și așa mai departe. Și ne-a îngrijorat un lucru, și anume că acești uh, directori de bănci, și cred că putem să vorbim uh, deschis, uh, ne spuneau uh, cum vreți să verific ce se întâmplă în uh, sala mea de tranzacții? Uh, avem uh, matematicieni care au 15 ani de matematică în spate și care construiesc niște algoritmi foarte complicați, dar eu nu pot să verific dacă acești algoritmi sunt periculoși sau dacă sunt eficienți. Și de aceea spuneam adineauri că poate ar fi bine să desfințăm unele dispozitive tehnice și mă refer la acel trading de înaltă frecvență sau tradingul algoritmic, pentru că până la urmă aceste mecanisme nu sunt cu adevărat uh, utile pentru economia reală, ci sunt niște factori de speculă și uh, de instabilitate în ceea ce privește riscul sistemic de criză financiară. Iată de ce am adoptat această poziție. În ceea ce privește taxarea, uh, suntem uh, prinși uh, într-un sistem în care uh, vrem să nu ne tăiem singuri craca de sub picioare. E foarte bine să introducem o taxă, dar dacă vecinii nu fac același lucru și dacă noi uh, îi punem în, uh, în într-un dezavantaj pe operatorii noștri economici, atunci n-am rezolvat nimic. În ceea ce privește taxarea tranzacțiilor financiare, președintele francez a spus lunea trecută că ar trebui să dăm într-un fel exemplul. Iar acest exemplu ar putea să fie măcar european. Dacă noi la nivel european nu ne punem de acord între noi pentru crearea acestei taxe, pentru că noi reprezentăm o forță suficientă astfel încât să o impunem la nivel mondial. Și acum deschid o paranteză. Nu cred că trebuie să ne îndoim de noi înșine. Acum se tot vehiculează ideea și plus a existat o caricatură în uh, într-un ziar, uh, lumea se împarte în doi, uh, chinezii și americanii. Dar noi, europenii, dacă ne unim forțele, vom conta la fel de mult sau cel puțin la fel de mult ca Statele Unite și China. Deci cred că nu ar trebui să ne îndoim de propriile noastre capacități. Nu trebuie să ne îndoim de ceea ce reprezentăm la nivel mondial. Și dacă ne asociem și ne unim mai mult pe anumite puncte, cred că vom putea să ne facem ascultată uh, voce vocea și vom putea să definim uh, un drum al europenilor uniți. Cred că împărtășiți um, sentimentul și aprecierea noastră. De aceea, când vorbim despre convergență, nu sunt convins neapărat de acest lucru și ceea ce spunea Ari Emanueli. Uh, eu am o pregătire politică și nu știu uh, că dacă am înscrie în Constituția franceză o chestiune de stabilitate economică, am rezolvat foarte multe. Cred că ar trebui să ne păstrăm o marjă de manevră. Oricum, uh, cred că și noi trebuie să ne punem uh, puțină ordine în finanțele publice, iar dacă vrem să recâștigăm competitivitatea economică, va trebui să facem acest lucru. Deci trebuie să asigurăm această convergență economică. Acum suntem confruntați cu niște handicapuri și asta pentru că există disparități prea mari între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și plus în interiorul zonei euro, între sistemele fiscale, între economii și între drepturile sociale și de aceea este dificil să avansăm în aceeași direcție, în același ritm, mai ales când avem de-a face cu situații atât de diferite între noi. Cred că obiectivul uh, urmă, perioadei următoare va trebui să fie atingerea unei convergențe. Și în uh, Germania, în Franța, va trebui să avem o, măcar o convergență fiscală. Și după aceea se vor asocia și alții, ni se vor alătura și alții. Apoi, am, uh, în ceea ce privește Agenția Europeană de Rating, nu știu dacă aceasta ar fi o soluție ideală, pentru că a, atunci uh, o să ni se spună vă creați propria agen- agenție ca să vă dați ratinguri bune. Cred că ar trebui să fim puțin precauți cu privire la acest risc. Apoi uh, există o mare agenție de rating uh, care este cu capital francez și nu cu capital american sau anglosaxon. Deci cred că adevărata problemă ține de încadrarea reglementară pentru a evita conflictele de interese. Și repet, trebuie să respectăm distincția reală între state și operatorii privați de pe piețele financiare. Iată, domnule președinte, am încercat să fiu cât mai rapid posibil, cu siguranță n-am răspuns la toate întrebările, dar m-am străduit să fiu cât mai concis. Mulțumesc, continuăm. Sirpa, Sirpa Petikainen și după aceea doamna Ilico Gal. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și pentru studiul care ne este prezentat. S-a adresat întrebarea dacă funcționează cabinele de interpretare. În ce privește lista de propuneri, ea mi se pare că este foarte interesantă aș vrea să vă gândiți puțin la problemele legate de guvernanță globală, la preocupările G20 și eventual să vă configurați propunerile în acest context. Iar acum, doamna Ildigo Galpeci. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să fac două observații în legătură cu cele expuse. S-a spus că dacă vom vorbi într-un glas, asta nu înseamnă să vorbești monoton. Sunt absolut de acord cu asta, dar le aș întreba și pe oaspeții noștri ce părere au despre următoarele. În Uniunea Europeană ne străduim să avem o politică economică comună, dar există și foarte multe restricții care sunt uh, sprijinite de către Organizația Mondială a Comerțului. Dacă tot stabilim restricții, oare aceasta să fie calea potrivită pentru ieșirea din criză? Și sunt de acord cu dumneavoastră, criza nu s-a încheiat piețele financiare, inclusiv uh, piața uh, speculativă, parcă se diversifică și uh, apare o prăpastie tot mai mare între piața financiară și economia reală. Nu credeți oare că că elementele pactului de stabilitate și de creștere uh, care au devenit mai legere în clipa de față nu sunt cauza uh, crizei și a datoriilor de stat uh, tot mai ridicate? Pentru că în foarte multe situații îndatorarea de stat practic nici nu mai poate fi finanțată, ceea ce creează spațiu uh, speculațiilor. Și uh, aceste forme de instrumente speculative au îmbracă forme diferite între statele puternice și statele um, mai mici care sunt membre ale zonei euro. Există atacuri uh, vehemente asupra euro și ca atare și asupra economiei europene în integralitatea sa. Eu sunt de acord că este nevoie și de instituții de rating nu știu dacă ele trebuie să fie create strict pentru uh, spațiul european sau nu. Dar, în definitiv, și curțile europene de conturi ar trebui să-și asume aceste responsabilități. Și mai am o întrebare în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare. Am auzit foarte multe opinii în legătură cu această idee. Multe studii nu au fost încheiate la timp uh, referitoare la taxa pe tranzacțiile financiare. Eu cred că introducerea unei asemenea taxe ar uh, conține foarte multe riscuri. Trebuie să ne punem și întrebarea care să fie nivelul taxei, dar și um, care vor fi urmările. Credeți oare că reglementările existente um, în măsura în care au fost respectate ar fi suficiente pentru a descuraja acțiunile speculative pentru a descuraja platformele anonime. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Mosele a spus care este părerea dumnealui, dar eu cred că am deviat oarecum de la subiect. De ce? Pentru că nu cred că trebuie să spunem acum că, de fapt, crizi, criza euro a fost la originea crizei financiare. Eu cred că aceasta este complet greșit. Uh, criza nu este o criză de încredere în moneda euro. Criza a, devenit, a venit de la criza subprime și după aceea a dus la o lipsă de încredere între bănci și de, la o problemă de lichidități bancare. De deci ce mai mult vorba de actorii privați care sunt în criză? Nu finanțele publice ale statelor au provocat această criză, ci privații au provocat criza. Și în al doilea rând, statele au venit să salveze actorii privați și apoi lucrurile au luat proporții, chiar și datoriile statelor au crescut uh, enorm în întregul sector financiar. Nu putem de aici să tragem concluzia că euro avea o problemă și de aceea uh, sectorul public este la originea crizei. Nu este deloc așa. Dacă astăzi avem o problemă cu euro, atunci avem sigur și probleme cu dolarul, chiar mai multe pentru că Statele Unite sunt mult mai îndatorate, au datorii mai mari decât țările europene. Însă la, în Statele Unite, Banca Centrală cumpără bonuri de trezorerie și datoria americană nu este, uh, nu, uh, nu vine din partea, deci Banca Centrală este responsabilă pentru această datorie. Nu vreau să revin asupra acestui raționament, pentru că noi am găsit altă soluție. Noi avem uh, euro și am interzis băncii centrale europene să cumpere creanțe publice. Ea a făcut totuși acest lucru în momentul cel mai grav al crizei, dar nu l-a făcut într-o manieră deschisă. După părerea mea, dar aceasta este o părere personală, înțeleg că mulți nu sunt de acord, nu a putut să facă acest lucru destul de clar și de direct pentru a descuraja piețele financiare, pentru a fixa un, o dobândă pe piețele financiare și în continuare piețele financiare sunt cele care stabilesc dobânda. Cum trebuie să gestionăm datoriile publice pe viitor? Cred că se poate răspunde în multe feluri, în orice caz. Aceasta este de fapt dezbaterea pe tema euroobligațiunilor. În orice caz, în legătură cu datoria europeană, eu sunt uh, partizanul acestei idei. După aceea vedem cum organizăm, care sunt sistemele care trebuie alese, care sunt uh, restricțiile care trebuie să se impună. În fine, eu sunt un partizan al euroobligațiunilor de mult și consider că este singura cale prin care euro poate deveni o adevărată monedă internațională avem mai mulți creditori structurali în lume care ar fi gata să-și diversifice plasamentele, ar dori să aibă și bonuri uh, europene, euroobligațiuni, nu numai bonuri de trezorerie americană, pentru a putea repartiza riscul pe mai mulți actori. Și cred că aici deja am avea un potențial de a crea din euro, de a face din euro o monedă puternică, ceea ce ar fi un avantaj pentru Europa în general. În economie sunt multe lucruri ciudate. Îmi amintesc că la un moment dat, în momentul culminant al crizei, cei care făceau plasamentele, fie trezorierii băncilor, fie companiile de asigurări, căutau uh, obligațiuni de stat pentru datoria națională, pentru a-și securiza uh, plasamentele. Și se spunea bine că există deficitul, pentru că altfel ce, făcea, ce ar fi făcut uh, trezorierii? Ce soluție ar fi putut alege? Sigur că orice raționament uh, alb-negru nu este neapărat exact, dar există mai multe căi de a interpreta lucrurile. Nu cred în niciun caz însă că euro este la originea acestei crize. Euro este mai degrabă o victimă colaterală și temporară a unei crize care nu a fost uh, provocată de către deficitul de stat. Acesta înseamnă, implică o altă dezbatere, o dezbatere politică care trebuie în general purtată în orice democrație, fie că este ușor sau nu. Poate putem spune că am trăit um, pe picior prea mare sau poate că uh, Lucrurile n-au fost bine organizate, cel puțin în Franța, deficitul, datoria de 45-50 de miliarde pe an este echivalentul veniturilor fiscale pe care le-am uh, eliminat din anul 2000 încoace. S-au eliminat 300 de miliarde de franci uh, de uh, venituri la bugetul de stat, deci cad 40-50 de miliarde de euro, pentru că sau, aș, după cum spuneam, eliminat anumite venituri uh, fiscale, în anumite încasări, dar nu s-au uh, diminuat în același timp și cheltuielile și de aceea s-a creat un dezechilibru foarte evident și după aceea lucrurile au urmat, uh, după aceste alte consecințe au urmat. Putem să spunem de asemenea și că s-a distribuit sau redistribuit foarte prost ceea ce exista deja. Aceasta este o dezbate politică, însă în cadrul unei democrații și de aceea aș vrea să mă opresc aici. Mulțumesc! Vreți, domnule Monsel, să mai adăugați ceva? Da, foarte pe scurt, domnule președinte. Vroiam să spun că nu se știe exact, de fapt, dacă criza s-a terminat sau nu. Pe plan economic, lucrurile se îmbunătățesc. Dacă ne uităm acum creșterile de PIB, vedem o relansare destul de lentă a ocupării, dar totuși evidentă. Pe plan financiar însă lucrurile nu s-au încheiat atât de repede. Știți, în primele propuneri pe care le facem, vedeți că insistăm foarte mult pe decalajul care există între masa de lichidități pe care o găsim în general pe piața mondială și realitatea uh, produselor interne brute la nivel mondial. Pe scurt, avem de 12 ori mai mult uh, lichiditate care circulă la, pe piețele internaționale decât suma tuturor PIB-urilor din lume. În momentul de față, ar trebui deci să restrângem o parte din aceste lichidități pentru ca ele să nu meargă automat către speculă, dar, în schimb, să fac în loc să facem acest lucru, noi, au, noi creștem numărul lichidităților din cauza lipsei de încredere în bănci. Pentru că băncile, de exemplu, nu mai au încredere una în alta pentru că le teamă că vor primi uh, pachete toxice de produse, atunci uh, nu, mai, nu se mai poate crea o refinanțare cum trebuie și de aceea se creează o lichiditate suplimentară, lichidități suplimentare. Deci sistemul este paradoxal. Pe de-o parte, toată lumea știe că trebuie să reducă uh, importanța, ponderea lichidităților în circulațiile financiare. Pe de altă parte, suntem gata să reintroducem lichidități pentru că vrem să irigăm în oarecare măsură sistemul financiar. Deci eu zic clar că nu am ieșit din criză, o spun cu multă modestie. Henri Emmanueli nu este premierul Franței, eu nu sunt ministrul de finanțe, oricum nu sunt în serviciul lui, putem sigur că da, să răspundem uh, fiecare cu părerea noastră personală. Noi, împreună cu colegii de la Asamblea Națională, am dorit întocmirea unui raport pe speculația financiară, cum să evităm uh, să se răspândească consecințe negative și pe viitor asupra economiei reale. Deci asupra vieții cetățenilor noștri care sunt actori economici. Acesta este singurul răspuns pe care noi putem să vi-l dăm. De aceea dorim să vă răspundem la întrebări. E foarte bine că ne interpelați, dar uh, nu putem să vă răspundem uh, cu adevăruri universale. Însă eu cred că dacă am reușit să preluăm o parte din propunerile pe care Comisia dumneavoastră le-a înaintat și o parte din propunerile noastre din uh, Comisia noastră de anchetă și dacă acestea ar fi aplicate la nivel european sau la nivel mondial, cu siguranță am uh, face un pas imens către o guvernanță mondială în domeniul economic și în domeniul financiar. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Dacă îmi permiteți, voi uh, comenta și eu câte ceva la sfârșit și voi pune două, trei întrebări. În primul rând, Domeniul de investigație al comisiei noastre a fost destul de larg, n-am vorbit numai despre speculă, despre speculații, despre criza financiară în general, ci am dorit, în măsura în care a fost posibil, să trecem dincolo de cadrul financiar strict. Sunt de acord, domnule Emanueli, cu dumneavoastră. Bineînțeles că toate aceste lucruri au influențat uh, ceea ce s-a întâmplat. Sigur că totul a plecat de la subprime, de la sectorul uh, imobiliar din uh, Statele Unite, dar totuși au existat și proaste stabiliri de obiective. Când uh, în America s-au acordat credite care nu puteau fi suportate, când acordarea de credite a fost prea laxă, când securitizarea a fost mult prea uh, Uh, generoasă și ea, atunci normal că putem vorbi de un eșec al autorității de supraveghere. Și au existat și stimulente greșite la remunerarea uh, diferitelor actori, dar și specula, bineînțeles, dar nu numai specula a fost o problemă. Studiul nostru a arătat care este consecința speculei în legătură cu, de exemplu, uh, datoria publică din Grecia și rezultatele tuturor anchetelor au fost destul de surprinzătoare pentru că, de fapt, se spunea că speculația nu a fost uh, cea care a influențat considerabil ceea ce s-a întâmplat în această criză. În al doilea rând, o altă concluzie importantă este că nu trebuie să uităm că euro nu este cu siguranță uh, la originea crizei. Suntem absolut de acord pe acest punct, dar trebuie să nu uităm că anumiți membri ai zonei euro au avut o atitudine irresponsabilă. Când mă uit la Grecia și știu că au crescut salariile în 10 ani cu 45%, în fiecare an cu 5,5%, deci cu mult mai mult decât um, rata de creștere a productivității, îmi dau seama că nici productivitatea, nici concurența nu au putut să dea această cifră, deci aceasta, de fapt, este o cale sigură către dezastru și nu are nicio legătură cu euro, cu specula, ci pur și simplu cu problemele financiare. Partenerii sociali au uh, au semnat contracte care pur și simplu nu aveau nicio fundație, nicio, nicio bază în economia reală. Și acum ajungem la un punct important. Un punct important din perspectiva băncilor franceze și băncilor germane, acestea s-au angajat foarte puternic în domeniul obligațiunilor statelor cum ar fi Portugalia sau um, sau Grecia. Dacă aceste obligațiuni nu sunt plătite înapoi și dacă se fac uh, așa numitele restructurări și modernizări, așa numitele haircuts în engleză, probabil că dacă nu se întâmplă acest lucru vom avea o, o, tot felul de concluzii negative de tras după aceea. În plus știm că cetățenii se depărtează de ce în ce mai mult de Europa. Nu mai sunt deloc atât de pro-europeni cum erau mai de mult nici nu sunt uh, la fel de convinși de faptul că Europa este viitorul lor. Aceasta este o situație și o evoluție extrem de periculoasă, pentru că ea pune bazele unei noi situații. Avem de-a face cu pericolul unei renaționalizări a politicilor în general și a ideologiilor și putem să intrăm uh, în, să avem peric- să fim supuși pericolului de a repeta istoria de acum 50 de ani, ceea ce nu ar fi deloc de dorit. Cum putem așadar să îmbunătățim uh, comunicarea cetățenilor cu Uniunea Europeană. În al doilea rând, știm că pe viitor vom avea nevoie de creștere economică. Numai cu reglementări și fără creștere economică nu se va putea. E nevoie de un climat mai bun economic, avem nevoie de creștere, pentru că altfel nu vom ieși niciodată din situația aceasta de îndatorare excesivă. Fără creștere nu vom avea nici măcar mijloacele de a investi în viitor și fără investiții în viitor nu vom fi nimeni, nu vom mai fi în niciun caz parte din G3, G5 cu China, Brazilia, Statele Unite și alții. Deci obiectivul nostru este să rămânem pe scena politică și economică importantă. Ce putem face atunci pentru a ne asigura ca să putem garanta această investiție în viitor? Mulțumesc! Oui, alors là, je crois qu'on va Cred că voi îmi răspunde separat din nou la aceste întrebări. Poate că ne vom întâlni pe undeva la mijloc în răspunsurile noastre. Acum voi reveni la criză. Această criză financiară se datorează unei politici de creditare, fie irresponsabilă, și mă refer la subprime, fie prea puternică, dusă de actori privați, trebuie să spunem acest lucru nu statul american sau statul francez sau statul german le-a spus băncilor private să dea credite. În realitate, și acesta este punctul meu de vedere, poate că există divergențe. Repartizarea valorii adăugate între acționar și uh, salariu nu s-a făcut cum trebuia trebuia să existe putere de cumpărare pentru a alimenta consumul și atunci au explodat creditele în locul unei părți din această redistribuire. Este o dezbatere politică pasionantă. Putem să avem această dezbatere chiar dacă avem puncte de vedere diferite. Putem să avem o astfel de discuție constructivă. Deci nu euro a fost la originea crizei. Situațiile au fost foarte diferite Unele țări care au intrat în zona euro au avut niveluri de dezvoltare diferite și aveau uh, în uh, piața internă un dumping social-fiscal puternic, dar acest uh, dumping social și financiar s-a datorat faptului că lărgirea de a, din al doilea val nu s-a făcut ca în primul caz extinderea cu Spania și Portugalia s-a făcut după o aliniere, după o punere la același nivel. Apoi uh, nu mai erau bani de redistribuit pentru uh, noile state care au aderat astfel încât să atingă coerența. Și atunci nu au putut să-și pună în valoare aturile și atunci s-a produs un dumping social și un dumping fiscal. Uh, Așadar, responsabilitățile sunt împărțite între toți actorii și asta s-a întâmplat în interiorul zonei euro. Eu nu cred că euro va dispărea sau că va exploda sau că cine știe ce se va întâmpla cu el. Sigur că trecem prin perioade dificile, dar am încredere în continuare în uh, capacitatea țărilor europene de a face față acestor dificultăți. Și acum revin la întrebarea președintelui Comisiei. Nu vom rambursa datoria decât dacă revenim pe creștere. Gândiți-vă că vom scădea deficitul, dar dacă nu uh, recuperăm creșterea, atunci cred că lucrurile nu își vor reveni sau va exista o lovitură politică, în sensul că vor exista derabaje politice enorme. Pentru populație, pentru opinie publică, aceste lucruri nu vor fi suportabile. Și știm cu toții ce se întâmplă atunci când uh, situația majorității devine insuportabilă. Deci trebuie să regăsim creșterea. Pe de altă parte, când avem uh, proiecte comune, trebuie să progresăm. Toate marile proiecte, precum Galileo, sunt în pană pentru că nu găsim uh, o nimica toată, o sumă de nimic, astfel încât să progreseze. Deci cred că trebuie să lucrăm împreună. Suntem cu toții de acord că trebuie să promovăm cercetarea și dezvoltarea, trebuie să lansăm proiecte și programe, dar uh, pe de altă parte nu găsim banii necesari să facem acest lucru. Și în al doilea rând am să vă prezint un punct de vedere personal care nu este împărtășit de colegii mei din familia politică. Deci nu cred că mm, Europa trebuie să fie soluția la toate. Văd, aud acum că se negociază un acord de liber schimb cu Corea. Corea care are 30 de milioane de locuitori, iar Europa are 500 de milioane de locuitori și negociem mm, fără contrapartidă intrarea de produse coerene din industria automobilă liber în Europa. Dar ce facem aici? În numele a ce facem acest lucru? Vrem să înrăutățim și mai mult situația constructorilor noștri de automobile? Nu ne e și așa destul de rău? Și totuși facem acest lucru. Apoi avem și uh, acorduri cu Canada, cu Mexicul, cu Statele Unite. Eu nu sunt protecționist, pentru că protecționismul înseamnă să dăm înapoi. Dar uh, Europa nu este capabilă să-și apere propriile sectoare industriale. Nu vorbesc despre Franța, vorbesc despre nivelul european. Atunci când uh, 50% dintr-un, uh, din ceea ce facem nu merge bine, în mod normal te oprești, dar noi continuăm să procedăm așa. Este un fel de febră. Uh, în care spunem întregii lumi că îi oferim uh, diverse lucruri. Știu că unele grupuri franceze și unii din Europa sunt de acord cu acest lucru. Știu că există un nucleu de mari uh, societăți uh, care susțin aceste mm, acorduri, dar cred că treptat vom pierde o mare parte din industrie, ori industria este cea care susține cercetarea. Îmi spuneți, domnule președinte, că trebuie să mergem înainte. Sigur, dar mai întâi de toate trebuie să avem proiecte comune, să finanțăm proiecte în comun, trebuie să finanțăm cercetarea pentru a progresa. Și trebuie să încetăm să mai fim locul în care toată lumea își face afacerile mai puțin noi. Este exact concluzia la care am ajuns și noi. Trebuie să identificăm proiecte comune și posibilitățile de finanțare. Bineînțeles, trebuie să existe și obligații comune. Dar, ca de obicei, dăm ultimul cuvânt femeilor. Pervanș Perez. Intervine înainte de doamna Perez și domnul Manse. Vreau să spun și eu ceva în legătură cu ceea ce a spus dumneavoastră, domnule președinte, înainte, în legătură cu chestionarul pe care ni l-ați adresat și noi. În raportul nostru Eh, eh, poate că am acționat puțin ca un jandarm care vrea să reglementeze foarte bine lucrurile, dar mm, noi eh, considerăm că singura metodă care permite economiei noastre reale să funcționeze mai bine în interesul cetățenilor noștri trebuie să fie să funcționeze criteriile de piață. Europa în clipa de față are o creștere care nu este neglijabilă în comparație cu mari competitori de pe piață. Ce putem face în același timp să stimulăm o creștere care să ne permită deopotrivă să ne plătim toate datoriile și în același timp să permitem și cetățenilor noștri să trăiască mai bine? Deci trebuie să uh, încercăm să găsim soluții uh, în ansamblul Uniunii Europene. Trebuie să existe capacități de dezvoltare și de stimulare a producției noastre care să permită cetățenilor noștri uh, care, indiferent unde locuiesc pe teritoriul celor 27 de state membre, să-și îmbunătățească nivelul de trai. Eu îi mulțumesc lui Pervanș că mi-a dat voie și mie să mă exprim. Aș vrea, doamna um, aș vrea să reacționez la câteva din cele spuse aici. În ce privește glasul unic în care trebuie să uh, vorbim. Nu știu dacă nu este cumva prea târziu. Nu știu dacă este prea devreme sau prea târziu. Uh, Poate că de fiecare dată uh, avem impresia că este prea târziu și oricum că facem prea puțin. Uh, în momentul în care avem pârghiile în mână uh, într-o abordare europeană, apar problemele. Dumneavoastră ați prezentat lucrurile fiecare cu punctul său de vedere și uh, a existat și o diferență între opinii, deci uh, nu există posibilitatea să ne exprimăm întotdeauna într-un glas, a spus aici, nici să urmăm. Pe de altă parte, trebuie să ne unim forțele uh, față de uh, cele două mari puteri. Ei bine, uh, există aceste diferențe de vederi. Dar în, în cadrul discuțiilor pe care le-am avut astăzi, uh, am putut constata că există anumite uh, posibilități de a reface zona euro lucrurile depășesc puțin uh, instrumentele uh, speculative în discuțiile de astăzi. Și dacă îmi dați voie să uh, mai vorbesc un minut, structura democratică pe care trebuie să ne bazăm în uh, calea pe care progresăm. S-a spus că zona euro nu este responsabilă de această criză, dar într-un fel uh, este Uh, victimă a acestei crize. Este obligată să constată criza. Uh, există un dezechilibru între viața economică și politica monetară și noi plătim un preț greu datorită izbucnirii crizei. Deci, dacă uh, problemele sunt de ordin democratic, atunci trebuie să le analizăm din această perspectivă. Raportul nu conține nicăieri conceptul de federalism ca formulă instituțională. Se vorbește însă de eficiență. Și am fost frapată de o discuție pe care am avut-o cu colegii uh, socialiști din Suedia, și uh, acolo mi se spune că în Statele Unite, uh, în fiecare stat în parte, Washingtonul într-un fel este <laughs> detestat. Deci, uh, sigur că putem critica multe vis-a-vis -vis de Statele Unite, dar uh, cred că nu trebuie să punem totul în cârca președintelui. Dacă nu vedem lucrurile astfel, atunci riscăm să ne fugă uh, coborul de sub picioare. Trebuie să organizăm o piață internă, dar trebuie să avem o strategie a politicilor industriale. Și dacă nu facem un salt calitativ în direcția care se impune, uh, nu facem decât să clamăm că este nevoie de o mai bună coordonare. De ani, de zile, pledez pentru o mai bună coordonare a politicilor economice ale statelor membre. Până la urmă însă am obosit să clamez că este nevoie de o asemenea strategie. Ce facem cu coordonarea uh, micilor politici economice. Nu știm dacă eficiența va fi mai mare sau mai mică decât într-un stat federal. În ce privește strategia G20 și strategia pe care ne propunem noi pentru uh, o acțiune coordonată în comun, trebuie să analizăm aceste lucruri. În ce privește propunerea dumneavoastră 24, uh, am fost puțin frapată pentru că până acum această problemă era într-un fel o chestiune uh, tabu, separarea între băncile de investiții și băncile comerciale. Este un element util în discuție, iar în ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, Eu cred că ar putea să fie utilă pentru a elibera mijloace financiare care să alimenteze bugetul european, inclusiv sub aspectul cooperării, dar în anumite condiții de reglementare, pentru că taxa trebuie să fie percepută ca un fel de echivalent de TVA. Trebuie să existe o transparență, o vizibilitate a tuturor tranzacțiilor financiare operate pentru că uh, nu în mod obligatoriu taxa va și reglementa buna funcționare a tranzacțiilor financiare. Se vor găsi mijloacele necesare și de uh, evaziune din acest punct de vedere și este destul de greu să verifici ce se întâmplă de fapt. Dacă noi, legiuitorii, renunțăm însă să anticipăm ceea ce va produce acest mijloc de reglementare este poate păcat. spuneați că există într-un fel deja o, un sentiment de oboseală uh, când urmărim uh, modul în care funcționează această piață financiară speculativă, dar noi uh, ne-am bătut mult pentru a reglementa acest domeniu. Domnul Larozier a făcut-o. Există însă și în o fel de competiție pentru a desemna uh, persoanele care ar urma să uh, conducă aceste instituții de supraveghere. Într-un fel, Comisia uh, își menține cu gelozie aproape competențele în acest domeniu. Uh, ar trebui să creăm o autoritate europeană care să fie într-adevăr o bună autoritate de coordonare a pieței în acest domeniu, să fie recunoscută ca atare. Este uh, autoritățile de supervizare a tranzacțiilor uh, și valorilor mobiliare Trebuie să creiem însă și mijloacele necesare din punct de vedere financiar și din punct de vedere al personalului pentru ca aceste autorități să poată să-și îndeplinească misiunea, să declanșeze anchete uh, legate de uh, tranzacțiile speculative pe piață în felul, va ține de responsabilitatea statelor membre și de responsabilitatea Comisiei să se acționeze în acest sens. Ce s-a întâmplat? Ne-am bătut foarte mult pentru autoritatea bancară de asigurări, valori mobiliare și de, pentru puterile acestor organisme. Comisia mult timp a avut singură posibilitatea, puterea să elaboreze reglementările în acest domeniu, dar noi ne-am dorit ca și aceste autorități să aibă o putere autonomă de reglementare. Ce s-a întâmplat cu statele? Ele nu au vrut să creeze mijloacele financiare necesare pentru aceste autorități ca ele să poată să funcționeze cum trebuie și să beneficieze de aceeași autoritate pe care anterior au avut-o uh, comisiile de supervizare bancară în Franța, de pildă. Deci, ESMA este autoritatea responsabilă pentru valori mobiliare, dar uh, nici ea nu poate să se pronunțe în legătură cu numirea celor care ar trebui să exercite aceste funcții. Dorește cineva să răspundă? Nu, în cazul acesta ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru că ne-ați împărtășit uh, concluziile activității pe care ați desfășurat-o.